Aș dori uh, să le prezint în ordine cronologică. În primul rând, uh, o rugăminte către toată lumea, o problemă urgentă de care va fi vorba după amiază, cazul lui Aminatu Aidar este o urgență prevăzută pe ordinea de zi pentru azi după amiază, de aceea aș dori uh, ca colegii să uh, acorde atenție acestei probleme. Cei care s-au ocupat de asta știu, nu pot uh, acum intra în toate detaliile, știu că ne aflăm în uh, preajma unei soluții, unei soluționări a acestui caz uh, reprezentanți proeminenți ai Uniunii lucrează la o soluționare pozitivă a acestui caz. Ar fi bine, deci, eh, să scoatem de pe ordinea de zi acest punct astăzi pentru că mm, se lucrează pe canale diplomatice, deci o rezoluție ar putea constitui un obstacol. V-aș ruga, deci, să eliminăm de pe ordinea de zi acest punct pentru că nu ajutăm astfel soluționarea cazului. Al doilea lucru, a, a doua rugăminte o voi face mai târziu, domnule președinte. Domnule Schulz, nu sunt convins că mai putem discuta acum despre acest lucru. Cred că e prea târziu, mă tem că e prea târziu să discutăm așa ceva acum. Fiindcă am luat deja o decizie în această privință, deci acum mi se pare greu să discutăm din nou acest punct. Vă rog, domnul președinte Dol, domnule președinte, sus susțin propunerea lui Martin Schulz. Cred că negocierile aflate în curs sunt extrem de dificile. Vorbim de <clears throat> un caz uman, de o femeie și suntem pe cale să găsim o soluție politică. De aceea cred că în această situație nu trebuie să agravăm lucrurile și vă cer uh, să ne lăsați să găsim o soluție politică mai întâi bine atunci în fața s-a întrerupt președintele și da dă cuvântul domnului Porteș. E, munca diplomaților este importantă, însă aminatura da se află în a 36-a zi de grevă a foamei, a fost dusă la spital și tot ce am putea face mai rău aici ar fi să spunem unei femei care luptă pentru drepturile umane de bază că acest parlament a hotărât să suprime punctul. Mulțumesc! Vă rog să mă ascultați. în baza punctului 113 din regulamentul de procedură, mă scuzați, 140, putem vota această propunere, s-a făcut propunerea, o putem pune la vot, propunerea de a elimina de pe ordinea de zi acest punct în baza regulamentului nostru, punctul 140, putem supune la vot această propunere. Aș dori așadar Uh, ca mai înainte uh, să se exprime cineva în favoarea acestei propuneri. Cine dorește să sprijine propunerea? Uh, domnul Lopez Aghia. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, conduc delegația socialistă și țin să mulțumesc uh, uh, președintelui Aliației Democrațiilor uh, Europeni și propunerea sprijinită și de grupul EPP. Acest parlament își exprimă solidaritatea cu cauza acestei militante, solidaritatea legată de persoana ei, care în momentul de față se află în pericol de moarte, nu e nicio îndoială, dar dat fiind intensitatea activității diplomatice la nivel multilateral dusă de, cu, de cuvântul de, de guvernul spaniol, să nu uităm că ea se află pe un teritoriu spaniol, uh, deci, um, uh, guvernul țării în care o persoană face greva foame este responsabil. Ea a zis că nu va întrerupe greva, deci trebuie să întărim eforturile diplomatice uh, și cred că cel mai bun lucru pe care îl avem de făcut este să evităm să votăm o rezoluție care n-ar putea decât să facă rău uh, și cred că vom avea o soluție în peste câteva ore. Vă mulțumesc. Cineva împotrivă? Da, domnule președinte, aș dori să exprim poziția grupului meu care este împotrivă și vă explic de ce. Mi se pare inoportună această propunere mai ales pentru că asta ar însemna o lipsă de respect față de toate acele grupuri parlamentare care au prezentat un text de rezoluție chiar ieri. Ieri am lucrat trei ore uh, încercând să ne concentrăm asupra celor ce se întâmplă în Spania și am făcut acest efort toate grupurile care au plecat de pe poziții diverse, dar am ajuns la un text comun am găsit un text de rezoluție împărtășit de toată lumea și uh, în aceeași reuniune am reușit să negociem și uh, toate pozițiile contrapuse, opuse. Deci acum mi se pare inoportun, pentru că într-o situație de acest fel, de ce n-ar trebui să se exprime Parlamentul dacă nu face acum acest lucru? Când va trebui să o facă? Mulțumim pentru intervenție și aș, aș cere Uh, uh, mulțumesc. E foarte limpede, am înțeles, spune președintele. Vă mulțumesc, doamnă. Să trecem atunci la vot. Cine dintre dumneavoastră este pentru aprobarea propunerii? Vă rog să ridicați mâna. Uh, o trimitere la regulament, point of order. Domnule președinte, eu vreau să amintesc că uh, am cerut cuvântul, nu mi l-a dat, nu este adevărat că acest Parlament s-a pronunțat deja în privința doamnei Aidar astăzi ar putea să facă acest lucru după 33 de zile de greva foame. Acum ne cereți să nu mai discutăm la acest lucru. Este un lucru profund imoral. Vă mulțumesc. Trecem la vot. Vă rog să votăm prin ridicare de mâini. Anunț rezultatul votului. Cer cuvântul pentru o chestiune de procedură. Scuzați-mă, domnule președinte, am cerut cuvântul ca să amintesc că, conform regulamentului, acest parlament este angajat inderogabil în cauza drepturilor mm, omului. Domnul Schulz a făcut o propunere. Dacă are informat obții date importante în privința acestui caz să ne, ni le transmită, iar după amiază plenara va lua o decizie. Vă rog. Domnule președinte, uh, lucrez aici de mai mulți ani și am fost uh, responsabil cu problema drepturilor fundamentale. În numele grupului meu m-am ocupat cu atenție de aceste probleme și m-am întâlnit cu ministrul de externe duminica trecută. Am senzația că astăzi am avea posibilitatea de a încheia cu bine greva uh, Uh, foamei acestei militante. Dacă credeți că printr-o declarație publică am putea contribui la o soluționare, aș fi pentru, dar cred că ne aflăm într-o situație atât de complicată la nivel diplomatic încât soluția problemei este să dis- fim discreți. Deci v-aș ruga să contribuiți cu discreție pentru a salva viața acestei femei. Aș dori să vă cer un moment de atenție. Nu putem prelungi la nesfârșit discuția pe acest punct. Mai avem o cerere de luare de cuvânt. Locul 92, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, trebuie să manifest surpriza, cum spunea și doamna Hiron, chiar ieri am discutat aproape trei ore această chestiune. Iar dacă domnul Schulz știa încă de duminică că ne aflăm în această situație, ar fi trebuit să ne spună ieri acest lucru. Dat fiindcă nu s-a întâmplat așa, dat fiindcă ieri discuția ă, dintre grupuri a dus la un compromis textul asupra căruia am căzut de acord, acum vorbesc în franceză, nu e adevărat, avem răspunderea să știm care este poziția acestui Parlament în cazul Amine Gaidar și cer să se discute și să se voteze ca de Mulțumesc, domnul Tanoc. Domnule președinte, este foarte clar că este o chestiune foarte delicată și toată lumea este derutată. Haideți să amânăm votarea acestei chestiuni până la ora 3 ca să apucăm și noi să ne consultăm cu partidele și cu grupurile noastre politice și să stabilim, să vedem ce se întâmplă la fața locului în Moroc. Uh, proszę Państwa, zebraliśmy wszystkie uwagi, wszystkie... Așadar, am uh, cules uh, serie de observații din partea dumneavoastră și avem acum o imagine completă. În baza articolului 140 din regulamentul nostru, supun acum la vot această propunere. Există, deci, o propunere concretă pentru ca această chestiune să nu fie discutată astăzi. Deci, cine este pentru această propunere? Să ridice mâna. Pentru. Cine este pentru? Ca să nu se voteze astăzi și nu, nu discutăm. Mulțumesc. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Mulțumesc. Facem o verificare electronică a votului. Deschidem votul electronic. Da? A votat toată lumea? Am închis votul. 249 de voturi pentru, 163 împotrivă și 135 de abțineri. Deci se aprobă această moțiune. Domnul președinte eh, Schulz și dorește o a doua chemare la regulament. Dorește din nou cuvântul pentru aceeași punct? Domnule președinte, constat încă o dată, nu, că trebuie să vă oblig să mă așteptați un pic, deci vă mai cer un pic de răbdare. Pe lista de vot este trecut aici și o chestiune care ține de principiul de subsidiaritate și în baza uh, articolului 177 alineatul 4 din regulament, v-aș ruga ca acest vot la acest punct să fie amânat până la plenara următoare, iar um, aș mai spune de asemenea că acceptabilitatea acestui proces să fie totuși verificată și să fie foarte, foarte amănunțit verificat. Cred că Parlamentul este în mare măsură de acord atunci când spunem că principiul de subsidiaritate și cel al drepturilor fundamentale sunt garantate, n-are niciun sens să uh, facem acest lucru la nivelul Uniunii Europene și a spune asta și numele colegilor, m-aș adresa colegilor italieni și le spune că dezbaterea care în acest moment are loc în Italia este o dezbatere cu caracter italian și nu european, iar colegii noștri din Italia, la fel ca și noi, susținem pluralismul politic. Însă ce sens are ca o rezoluție ca aceasta să facă tot timpul trimiterea la aceste principii? Mi se pare complet lipsit de sens. Domnule președinte, mi se pare incredibil când constat că există grupuri care își trec în denumirea grupului uh, termenul democratic și văd că nici măcar nu lasă un vorbitor să se exprime la modul democratic. Iată de ce aș uh, face din nou trimitere la articolul 177 al 4 alineat ca acest vot să fie amânat pentru sesiunea următoare și să se verifice dacă este acceptabilă ideea unei astfel de rezoluții și dacă da, să votăm în acest sens. Mulțumesc. o propoziție, Panie przewodniczący. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte Schulz, vă rog să vă puneți căștile, spune președintele Buzek. Aș avea o propunere foarte concretă. Propun așadar ca acest punct să fie discutat în partea a doua a voturilor. Începem cu votarea bugetului, după care vom trata alte chestiuni și Până atunci vă puteți gândi la propunerea făcută de domnul președinte Schulz și vom reveni asupra ei în momentul în care va fi discutată această rezoluție. Deci în partea a doua a votării. Și în acest moment dați-mi voie să încep procedura de votare a bugetului. E, pan, pan Poselt, pan Poselt, point of order. Domnul Poselt, o moțiune de procedură. Aveți cuvântul. Domnule președinte, din moment ce renunțăm la caracterul urgent al acestei dezbateri, am avut deja o discuție legată de timpul de luare a cuvântului pe aspectele urgente, propun ca acest timp să fie repartizat pentru celelalte două aspecte urgente. Iată ce propun pentru urgențele din această după-amiază. Și sper că sunteți de acord pentru că nu avem decât o oră pentru uh, aceste urgențe și deci să repartizăm timpul rămas pe uh, celelalte două aspecte vom analiza această propunere. Vom începe acum votul pe raportul domnului Böge. Ordinea de zi